Comisiei privind măsurile de prevenire uh, măsurile preventive pentru a reduce uh, diferența de gen în ce privește pensiile în Uniunea Europeană. Are cuvântul doamna comisar Tyson. Mulțumesc, domnule președinte, stimați eurodeputați. Când ne-am preluat mandatul cu un an în urmă, acest colegiu a dorit să pună în centrul atenției uh, o atitudine de fair play față de politica de gen. Iar există un procentaj între 4% și 46% uh, decalaj uh, existent între pensiile femeilor și ale bărbaților din Uniunea Europeană. Trebuie să facem o uh, Um, analiză din acest punct de vedere pentru a reglementa lucrurile cu mult înainte ca persoanele să ajungă la vârsta de pensionare. Până la finele acestui an vom prezenta uh, o strategie în ce privește eliminarea acestui decalaj existent uh, între bărbați și femei în ce privește pensiile. Asta va îmbunătăți uh, calitatea de gen și va eh, diminua decalajul în ce privește pensiile. Comisia eh, a lansat o inițiativă pentru eh, a face față uh, provocărilor uh, față de reprezentarea femeilor pe piața de muncă. O asemenea nouă abordare poate să aducă uh, beneficii inclusiv pentru părinții care sunt angajați și pentru femei, pentru ca participarea lor pe piața muncii să fie mai bine susținută și de asemenea să fie partajată să sarcina de îngrijirea copilor între bărbați și femei. Ne-am consultat cu partenerii sociale, am avut o consultare publică în aceste domenii uh, care continuă și uh, inițiativa uh, își propune să permită și un program de lucru flexibil pentru ca Uh, și uh, femeile să poată să uh, contribuie până la urmă financiar la asigurările sociale și să se bucure de beneficii. Ținând seama de responsabilități, această inițiativă își propune și să reducă decalajul în ce privește pensiile femeilor și ale bărbaților. Comisia întreprinde acțiuni politice pentru a trata corespunzător problematica de gen în 2016. Comisia dorește să aloce 4 milioane de euro pentru statele membre pentru a se conștientiza la nivelul statelor naționale problematica decalajului existent în ce privește sistemul de pensii pentru femei și bărbați. În ce privește Uh, măsurarea acestui decalaj, vom continua să monitorizăm uh, în cadrul politicii de gen pe care o promovăm acest decalaj și vom solicita statelor membre să actualizeze cu regularitate uh, datele legate de existența acestui decalaj. În comisiile de asigurare a forței de muncă. De asemenea, va trebui să obținem informații legate de diferențele de gen. Vor exista indicatori pe care să ne bazăm și în programul privind semestrul european. Vor ține seama de asemenea indicatori cheie legați de decalajul um, în domeniul pensiilor, uh, dar uh, și al vârstei de pensionare și alte probleme. Vom colabora cu uh, universitățile, cu lumea academică pentru um, a um, pentru a sistematiza aceste date și vom elabora un raport împreună cu Comisia pentru Protecție Socială. Indicatorul privind decalajul uh, demonstrează uh, diferențierile care există în ce privește angajarea forței de muncă în raportul dintre bărbați și femei și, de asemenea, influențele uh, care există asupra sistemului de pensii. Va trebui să uh, analizăm impactul acestui degalaj în trecut uh, și vom analiza toate tipurile de pensii existente în sistemele din statele membre Eh, vom încerca eh, să ținem seama de eh, schemele de protecție suplimentară care pot să reducă acest decalaj. Pentru că trebuie să îmbunătățim situația din acest punct de vedere, creând garanții. Pentru a conchide într-un ton optimist, vom um, stimula uh, angajarea forței de muncă feminine uh, în statele membre și uh, vom încerca să reducem substanțial decalajele pentru ca aceste decalaje de gen să fie eradicate în timp inclusiv în ce privește nivelul pensiilor. Comisia va continua să monitorizeze această problematică și își va intensifica eforturile pentru a uh, contracara decalajul. Mulțumesc foarte mult! Uh, intervenții acum din partea grupurilor politice, din partea PPE-ului. Prima vorbitoare. Doamna Kozlovska, mulțumesc, domnule președinte, doamna comisar. Situația în care femeile nu pot să aibă o pensie decentă este incorrectă și sunt recunoscătoare pentru cele în legătură cu disparitatea de gen. Vă mulțumesc pentru toate inițiativele care uh, au fost luate până acum. Disparitatea uh, pensiilor este o mare injustiție, mai ales pentru femei și cariera lor profesională. Vedem uh, că acest indicator acumulativ uh, Uh, va fi uh, folosit ca bază pentru a uh, fi abordată problema la nivel european. Trebuie să vedem nu care sunt numai simptomele, ci și cauzele cât de mult timp uh, au lucrat femeile pe piața muncii, care a fost contribuția lor. Trebuie să vedem care este participarea femeilor pe piața muncii și dacă vrem ca femeile să aibă pensii mari, trebuie să facem posibil ca acestea să dobândească astfel de pensii. Nu este numai o chestie de echilibru uh, Uh, al vieții profesionale, ci trebuie să analizăm și alte uh, componente, cum ar fi educația sau uh, segregarea pe piața muncii. Femeile trebuie să poată fi promovate. Deci, orice strategie care poate fi elaborată, sigur, acest, această disparitate este o problemă care confruntă toate statele membre pentru socialdemocrați, doamna Iuta Steinruck, 1 minut și 30. Mulțumesc, domnule președinte. Accesul la piața muncii, la condiții de lucru, la salariu, la venituri, depinde foarte mult de gen, că ești bărbat sau femeie. În medie, femeile câștigă cu 16% mai puțin decât bărbații, ceea ce se reflectă cândva și la nivelul pensiilor comis, doamna comisar spune că acum dorește să abordeze această problemă cu o flexibilizare a orelor de lucru, cu stimulente pentru bărbați în a se implica în educația copiilor și altele. Dar asta, chiar dacă e frumos și laudabil, nu rezolvă problema, pentru că problema o reprezintă diferent, dif, eh, diferențele în salarizare. Avem nevoie de planuri de acțiune obligatorii care să pună semnul de egalitate între bărbați și femei pe piața muncii. Trebuie ca uh, uh, aceste norme să fie obligatorii pentru uh, angajatori, pentru patroni. Trebuie ca Comisia să monitorizeze decalajul între salariile femeilor și bărbaților și să intervină cu măsuri în consecință. Numai așa putem să obținem transparență într-un, uh, pe de o parte și respectiv egalitate între venituri pe de altă parte. Numai așa vor dispărea diferențele de salarizare și în la nivelul perților. Mulțumesc și acum doamna Harken. Mulțumesc, doamna comisar, pentru răspunsul dumneavoastră. Cifrele care se află pe ordinea de zi privind uh, acest decalaj sunt îngrijorătoare. În Irlanda decalajul este de 40%, diferența de uh, salarizare de 32%, decalajul în ce privește pensiile, cum spuneam, de 40%. Deci trebuie să ne întrebăm cum putem să uh, diminuăm acest decalaj în domeniul pensii lor și să garantăm că cei care lucrează acum vor beneficia de un sistem de pensionare durabil. În ce privește pensiile de supraviețuitor sau pensiile minimale sau alte tipuri de pensii, aveți propuneri pe care eu le susțin. Dar trebuie să ne gândim că am avut și alte dezbateri. Cea precedentă a fost de siguranță a locului de muncă și de sănătatea lucrătorilor. Da, ă, trebuie să găsim aranjamente flexibile ă, în ce privește ă, timpul de lucru în favoarea femeilor, dar trebuie să creăm și uh, posibilități uh, de absență de la locul de muncă pentru motive justificate, cum ar fi uh, îmbolnăvirea sau nevoia de a îngriji copii. Este uh, posibil ca uh, aceste persoane care acordă până la urmă îngrijiri unei persoane bolnave să fie pedepsite prin pensii mai mici? Eu cred că este inacceptabil, pentru că dacă nu uh, ar proceda astfel uh, acești angajați, până la urmă și sistemul de sănătate s-ar prăbuși. Deci trebuie să investim în siguranța socială și în sistemele de pensii. Mulțumesc foarte mult pentru un minut și jumătate, Lynn Boylan din partea stângii. Mulțumesc, domnule președinte. Disparitatea de gen a pensiilor a crescut uh, de când a început criza economică. Rezultatul este că multe femei nu au o independență economică și demnitatea pe care o presupune aceasta la pensie. Știm că această disparitate uh, este un cumul de factori uh, trebuie să recunoaștem atunci când vorbim despre măsuri uh, de prevenire că politicile de austeritate exacerbează și nu reduc această inegalitate. Politicile Uh, aplicate de guvernele din uh, Irlanda din 2008 au înrăutățit uh, situația pentru femei. Au fost reduse pensiile în serviciul public și anumite sectoare, cum ar fi educația sau asistența medicală, au fost foarte afectate. Uh, sunt uh, munci foarte prost plătite. Mai bine de 60% din uh, locurile de muncă prost plătite sunt deținute de femei. Sigur, mai bine de 40% din salariul mediu din Irlanda. Aceasta exclude Uh, femeile de la participarea la economia productivă, menținerea lor în uh, uh, posturi prost plătite. Trebuie să recunoaștem în primul rând impactul dezastros al politicilor austeritate asupra femeilor. Mulțumesc. Un minut și jumătate, Maria Arena. Ah, <laughs> euh, Mulțumesc, doamnă comisar, pentru cele expuse. Este adevărat că decalajul uh, la nivelul salariilor și pensiilor uh, uh, s-a creat de-a lungul unei cariere profesionale. Deci, uh, într-un fel, uh, a existat o anume mentalitate despre uh, rolul tradițional al femeii. Deci, există deja prin acest decalaj o discriminare. O discriminare încă în ce privește accesul la locul de muncă, după aceea timpul parțial uh, și o necompensare a perioadei în care s-a lucrat uh, cu program redus în momentul în care se consideră pensia, alte uh, tipuri de inegalități în raport cu bărbații. De asemenea, obligații în viața de familie care care determină femeia să se retragă uh, din uh, profesie, dar există și faptul că uh, în ce privește femeile, nu există al doilea și al treilea pilon de pensii, ceea ce duce până la urmă la o sărăcire a femeii. Deci, eh, dumneavoastră ați propus o serie întreagă de direcții în care trebuie să se acționeze. Iar în ce privește concediul de paternitate și de maternitate plătit, eh, voi face propuneri și va trebui să existe și un prim pilon de eh, pensii care să fie corespunzător alimentat, pentru că nu putem să creăm uh, un statut de precaritate femeilor din Europa. Mulțumesc, încheiem aici lista vorbitorilor. Trecem la Catch CI. Doamna Sandra Rodriguez va fi prima vorbitoare. Eh, Mulțumesc, domnule președinte femeile care lucrează, sunt casnice, care lucrează acasă, țărâncile, uh, femeile uh, în general au dificultăți în a acumula uh, puncte de pensie pentru că din motive culturale și din alte motive ele nu au contribuit în mod regulat la fondurile de pensie secolul trecut, uh, țărâncile din Austria au luptat uh, literalmente pentru obținerea unor drepturi de pensii. Același uh, lucru s-a întâmplat și în Galiția, unde femeile au luptat și și-au invocat până la urmă dreptul de a avea pensii chiar dacă au lucrat în domeniul agricol. Doamna Thyssen. Dacă analizați toate prioritățile despre care am vorbit aici, eh, vă rog, țineți cont eh, în acest decalaj între eh, femei și bărbați și de decalajul pe care îl suferă momentan țărâncile din Spania și nu numai. Doamna Reazovețca, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor. Am încercat să combatem uh, disparitățile existente între femei și bărbați în ultimii ani. Acum problema s-a extins și la pensii și dacă analizăm diferențele salariale, uh, în cazul pensiilor, aceste diferențe sunt și mai mari. Suntem într-o situație de criză și de mulți ani am realizat că uh, sursa disparității este uh, lipsa unui tratament egal pe piața muncii. Uh, avem uh, strategia 2020, potrivit căreia trebuie să facem progrese în ceea ce privește discriminările împotriva femeilor. Dacă analizăm lucrurile, una din patru femei nu au avut o, un loc de muncă oficial pe piața muncii. Uh, de aceea nu beneficiază nici de drepturi uh, în consecință. Trebuie să avem grijă de situația care se înrăutățește. Ultima vorbitoare la Catch este doamna Ines Zuber, un minut. Vă rog. Mulțumesc. Nu există o mai bună prevenție pentru a elimina decalajul uh, de gen decât să creăm egalitate de plată uh, a salarizării uh, femeilor și bărbaților. În acest sens trebuie să fie renegociate uh, prevederile tarifare, trebuie să existe echitate, dar trebuie să existe și o inspecție și o monitorizare corectă și aplicarea de sancțiuni uh, față de uh, întreprinderile care nu respectă aceste cerințe. De asemenea, trebuie să fie corespunzător plătit concediul de maternitate ar fi câteva măsuri care trebuie să fie aplicate. De asemenea, trebuie susținut sistemul unic, universal de asigurare pentru a crea femeilor toate drepturile. Mulțumesc foarte mult și în încheiere dăm cuvântul din nou Comisiei. Doamna Tyson, vă rog. Eh, Mulțumesc, domnule președinte. Dacă îmi permiteți, voi vorbi în neerlandeză. Domnule președinte, doamnelor și domnilor, vreau să vă mulțumesc pentru sprijinul pe care eh, l-ați demonstrat față de munca noastră și efortul nostru comun. Este important eh, să reacționăm la o disparitate între pensiile femeilor și bărbaților de până la 40%. Eh, există de altfel și un decalaj de mediu de 16% la salarizare. Și atunci trebuie să vedem care sunt evoluțiile carierilor pentru femei, trebuie să analizăm aceste domenii domenii în care uh, lucrează preponderent femeile și trebuie să vedem pentru fiecare caz în cauză care sunt normele ce trebuie aplicate, pentru că avem reguli, dar ele trebuie aplicate. Iar în ce privește norm, cadrul de reglementare a pensiilor, aici există mai multe uh, abordări. Uh, trebuie să vedem uh, dacă nu cumva trebuie corectate anumite uh, norme uh, juridice existente. Cum s-a spus de aici, trebuie să ne aplicăm și asupra pilonului 2 și respectiv pilonul 3 de pensie. Este clar că avem nevoie de un sistem al pensiilor care să nu fie doar fezabil, ci care să ofere și pensii adecvate, adică suficiente pentru acoperirea nevoilor eh, zilnice, pentru a oferi un standard de viață cât de cât demn. Deci trebuie să extindem acest pilon 2, uh, eh, eh, dar trebuie să analizăm uh, această chestiune și în lumina diferitelor sectoare în care lucrează preponderent uh, femeile. Vorbeam de o an- abordare eh, nouă, ehm, în special în ce privește concedii de maternitate. Aici există foarte multe posibilități și cred că vom putea împreună să le eh, definim mai bine. Președintele, mulțumesc, doamna comisar Tyson.